altului reprezentant cu privire la situația din Arabia Saudită și Iran. Doamna Mogherini, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a intra în detaliile acestei uh, prezentări, aș dori să spun câteva cuvinte cu privire la ce s-a întâmplat la Viena sâmbătă trecută. La Viena am putut vedea că la șase luni după ce s-a ajuns la un acord cu Iranul cu privire la programul nuclear al acestei țări, am putut așadar constata că Iranul și-a îndeplinit obligațiile asupra cărora am convenit, EIA a, a, a verificat acest lucru și eu continu și voi continua să coordonez monitorizarea pe durata aplicării acordului. Așadar, pentru că s-a constatat lucru, acordul a fost, deci, uh, încununat de succes. Dar uh, aș reaminti de asemenea că se exprimase un puternic scepticism cu privire la succesul acestui acord. S-a mizat mai degrabă pe posibilitatea că Iranul nu va respecta obligațiile convenite. Desigur, Vorbim despre o negociere pe teme nucleare, este un acord cu privire la domeniul nuclear și este foarte bine că am uh, putut evita un risc și chiar poate un conflict în regiune, un conflict nuclear. Acesta este, acesta este primul motiv de mulțumire pe care îl încerc pe care o încerc, dar mai este un motiv de mulțumire și anume că am arătat că diplomația și acțiunea multilaterală pot da roade și nu numai că pot da roade, deci un acord internațional, pot să producă și o aplicare corectă a acestuia. Iată, deci că asta ne permite să fim uh, plini de speranță și pentru viitor. Poate că nu, se, nu este subiectul propriu-zis al acestei dezbateri, uh, dar aș mai spune încă două lucruri care se leagă într-un fel de dezbaterea noastră în legătură cu relațiile Iranului cu restul lumii, printre care și cu Uniunea Europeană. Este acum momentul ca și în diferite sectoare și pe diferite căi și Uniunea Europeană să se implice în aceste relații cu Iranul. Și, încă un lucru, acest acord ar putea deschide calea și pentru alte tipuri de relații în regiune și astfel abia acum ajungem la subiectul dezbaterii de față. Pentru că, pe măsură ce am reușit să construim aceste negocieri de-a lungul a 30 de ani aproape, cu suișuri și coborâșuri, cu momente dificile, cu multe uh, scepticisme. Rezultatul acesta istoric, împotriva oricărei speranțe s-ar putea spune, arată că trebuie acum să investim în posibilitatea de a avea o altă uh, modalitate de cooperare în regiune. Știm foarte bine cu toții că acest lucru nu va fi ușor și nu se va întâmpla peste noapte. Vom avea de înfruntat și obstacole, vor fi și pași înapoi. Voința Iranului de a coopera în continuare pe teme regionale va trebui puse la încercare, dar Deja faptul că ea a fost afirmată reprezintă un pas înainte față de ce se întâmpla în trecut. Sigur, ea a fost afirmată, acum va trebui să vedem dacă se țin de cuvânt, dacă vor pune în aplicare cele pe care le-au convenit în iulie. Însă și în acest caz, mulți credeau că nu vom reuși să ajungem la un acord atât de puternic cu Iranul, un, artic, un acord care să poată și fi pus în aplicare și am dovedit că nu au avut dreptate. Am acționat împreună, uniți ca europeni și la nivel internațional. Și în același mod putem în continuare să-i surprindem pe critici. Dialogul cu uh, sau Arabia Saudită și Iranul. Eu consider că reprezintă singura soluție pentru ieșirea din situația din Orientul Mijlociu. În ultimii ani, lupta pentru hegemonie în regiune a dus la tensiuni etnice și confesionale. Grupul terorist Daesh, grupele, grupurile sectare au uh, plonjat această regiune și mai mult în haos conflictele internaționale între Arabia Saudită și Iran pot să intre în acest discurs al războiului religios între șiiți, șiiți și suniți. Și știm foarte bine că riscurile sunt uriașe. Noi fricțiuni ar putea să blocheze uh, rezultatele pozitive pe care le-am dorit și în Siria și în Yemen, despre care n-am discutat încă, dar vom discuta pot duce la destabilizarea Irakului, a Libanului, cele două țări din regiune care sunt cele mai expuse tensiunilor sectare, pot destabiliza întregi comunități musulmane din întreaga lume, din Asia până în Africa, și în cornul Africii și în Sahel. Astfel de tensiuni ar putea duce la inflamarea și mai mult a regiunii, ar putea să se constituie în obstacole în calea proceselor politice, atât în calea demarărilor și, cât și în calea uh, rezultatelor la care ar putea ele ajunge, pot inflama întreaga lume. De aceea trebuie ca aceste tensiuni să se dezescaladeze, trebuie să ne coordonăm între noi, între statele membre, la nivel european, trebuie să transmitem același mesaj cu toții, dar și să ne coordonăm cu partenerii internaționali, de la Statele Unite până la, dați-mi voie să menționez doar unul, Uh, din restul lumii, primul ministru indonezian, cu care am discutat chiar înainte de călătoria mea la Teheran uh, și în Arabia Saudită acum câteva zile, când am încercat să uh, particip la dezescaladare și la limitarea conflictului. Asta arată cât de importantă este coordonarea între cele trei continente, dacă nu între, între cele patru. Pentru că situația de acolo poate să inflameze comunitățile musulmane din întreaga lume. Noi am reacționat, după cum știți probabil, am reacționat imediat pe 2 ianuarie la executarea de către autoritățile din Arabia Saudită al domnului Andrim și uh, a 46 de alte persoane care fuseseră condamnate pentru legăturile lor cu Al-Qaeda. Așa cum am arătat în declarația pe care am publicat-o în, acea, în aceeași zi, pedepsa cu moartea nu poate să fie reacția sustenabilă și corectă la uh, terorism. Uniunea Europeană nu acceptă pedepsa cu moartea în niciun caz și vom susține în continuare abolirea universală a pedepsei cu moartea. Sigur, acest lucru vizează și Iranul, al cărui uh, uh, care are uh, cazuri uh, de încălcare a drepturilor omului în număr îngrijorător. Așadar, am arătat aceste lucruri și primului ministru al Iranului cu care am discutat în ultimele zile și Arabiei Saudite. Uh, Execuția din Arabia Saudită împotriva lui Ali Nimr uh, ridică mari îngrijorări în materie de drepturi uh, fundamentale. Și aș vrea să subliniez acest lucru cu atât mai mult cu cât ea intervine în cadrul combaterii uh, terorismului. Trebuie reacționat și luate acțiuni și în ce privește Iranul, pentru că nimic nu poate justifica atentatele împotriva atent- uh, ambasadelor, cum a fost, uh, de exemplu, cazul consulatului din Mașrat. În contactele mele cu prim-ministrii atât din Iran cât și din Arabia Saudită și în zilele ulterioare am subliniat importanța ca Iranul să-și respecte obligațiile internaționale și să asigure protecție diplomatică celor din ambasade în toate împrejurările. În discuțiile mele cu ambele părți, principalul mesaj și în contactele pe care le-am avut ulterior, pentru că ne-am întâlnit și la Bruxelles, ne-am întâlnit chiar în weekend cu domnul Zarif, principalele mesaje pe care le-am transmis au fost următoarele. Încercați să gestionați conflictele acestea fără a inflama spiritele și mai multe în întreaga regiune. Și am încercat să ne menținem eforturile pentru pace în Siria și Yemen, evitându-se destabilizarea și mai puternică în regiune, în special în Liban și uh, în alte țări din regiune. Am pus de asemenea accentul pe nevoia de a identifica o uh, modalitate de a continua aceste procese. Am discutat despre procesul din Siria mai devreme. Acesta are nevoie de sprijinul tuturor actorilor regionali și pentru a demara și pentru a avea o cât de mică șansă de succes. Din același motiv am discutat în uh, primele zile ale anului și despre situația și riscurile degenerării sale cu um, trimisul special în Siria. Am încercat așadar să discut și cu secretarul general al Ligii Arabe și cu reprezentanții multor țări africane și asiatice, cu miniștri și prim-miniștri din aceste țări. Am încercat să ne coordonăm uh, declarațiile și acțiunile nu doar cu partenerii noștri internaționali, ci și între noi la nivel european. Ieri la Uh, ministrul de, la Consiliul pentru Afaceri Externe am încercat să ne punem de acord asupra unui, unei linii comune de acțiune. Soluționarea situației este fundamentală, în special pentru regiune, pentru că dacă nu s-ar întâmpla așa, asta ar fi în avantajul teroriștilor și efectele s-ar resimți mult dincolo de granițe. Le resimțim de-al chiar acum în Europa. Nu e vorba de o un joc uh, de X și 0. Este foarte important să arătăm că tensiunile din regiune, dacă nu se vor opri, toată lumea va avea de pierdut. Nu există niciun loc din regiunea respectivă care ar putea avea de profitat de pe urma acestor tensiuni. Singura soluție este o soluție în avantajul tuturor, în care fiecare să recunoască că dacă nu se va opta pentru această soluție, se ajunge la haos. S-am discutat luni de zile despre Siria. Același lucru e valabil și pentru Libia. Astăzi primim din partea Libiei uh, vești îmbucurătoare. Am reușit să-i uh, unim în cadrul unui proces similar pe actorii internaționali, așa cum s-a întâmplat și în cazul Siriei. Nu ne putem permite să risipim uh, rezultatele pozitive de până acum și nu putem să ne expunem și mai mult la aceste tensiuni. Deci trebuie limitate și, dacă se poate, menținute la nivel bilateral și gestionate. Trebuie să depunem toate eforturile pentru a promova dialogul, pentru a combate terorismul și asta și pentru că ne-am învățat și noi lecția noastră la nivel european. Am și spus-o în uh, dezbaterile anterioare, de exemplu în dezbaterea privind Columbia. Cooperarea regională este singura care produce pace și prosperitate. Noi, în Uniunea Europeană, am văzut că acest lucru se întâmplă. Suntem martorii acestor rezultate de vreo 60 de ani după secole de război și de conflict. Iată că avem pace în regiunea noastră. Deci, aceasta e credința noastră, cooperarea la nivel regional și niciodată confruntarea sau competiția pot să fie în avantajul tuturor. E un lucru cu atât mai adevărat cu cât vorbim despre o parte a lumii, cum este Orientul Mijlociu. Mulțumesc! Mai întâi, domnul Preda. Am finit, madame. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant, uh, stimați colegi. Cum știm, uh, tensiunea între Arabia Saudită și Iranul uh, au atins un nou punct culminant. Arabia Saudită și câțiva dintre aliații săi arabie suniți au întrerupt relațiile diplomatice cu Teheranul la începutul anului. Toate acestea după ce protestatarii, înfuriați de execuția de către Riad a unui important leadership pe 2 ianuarie, au atacat ambasada saudită de la Teheran execuția celor 47 de persoane, printre care și șeicul Anim, prin decapitare și uh, uh, prin foc uh, de armă, uh, este cea mai mare execuție uh, executată de Arabia Saudită din 1980 încoace. Știm foarte bine, uh, Europa respinge Uh, pedeapsa cu moartea categoric și, cum a spus și doamna înalt reprezentantă, trebuie să ne ținem de acest angajament. Însă nu trebuie să uh, uităm uh, nici bilanțul Iranului în ceea ce privește pedeapsa capital, care nu este deloc grandios. Anul trecut, câtă vreme s-au făcut niște progrese în ceea ce privește uh, problema nucleară, uh, Iranul a înregistrat 1084 de execuții. Uh, de aceea sunt uh, încântat că am putut uh, adăuga la dezbaterea de astăzi uh, și Iranul, pentru că uh, prietenii noștri din stânga, de stânga, socialiștii, uh, comuniștii, verzii, nu-și doreau decât să discute despre Arabia Saudită. Vreau uh, doar să critique ce se întâmplă în Arabia Saudită. Dar eu cred uh, că acum uh, Ehm, ne aflăm în fața unei noi eh, faze a confruntării între suniți și șiiți. Știu că ehm, nu putem accepta forța politică a acestui conflict religios, știm că el este o eroare, eh, însă cred că trebuie să luăm foarte în serios ceea ce a spus și doamna înalt reprezentant, și anume să încercăm să aplanăm acest conflict care ne va uh, afecta într-o manieră dramatică și în anii care vor veni. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, domnul Howitt. Mulțumesc, domnul președinte. Ar trebui să salutăm implementarea planului comun cuprinzător pentru acțiune nu pot să spun decât că Parlamentul va sprijini, o va sprijini pe doamna înalt reprezentant pentru a o, deschide o nouă cale de cooperare cu Iranul. Trebuie să se reducă tensiunile și să recunoaștem că Europa are interese atât cu Ria, în Riad cât și uh, în Teheran și în cooperarea cu ambele. Dar există și diferențe comune față de ambele țări Um, față de um, pedeapsa pedepsa capitală, minorități religioase, restricții împotriva femeilor și altele. Ambele țări pot oferi finanțare externă care să destabilizeze anumite țări și direct sau indirect să sprijine anumite grupări, grupări teroriste. O întreb pe doamna Mogherini ce fel de garanții um, au fost prevăzute în acordul uh, cu statele din Golf, având în vedere faptul că printre cei uh, executați nu erau teror, numai teroriști, ci și deținuți politici. În Yemen, Yemenul vinde în continuare arme Arabiei Saudite și asta încalcă codul de conduită european. Avem acolo acum nevoie de uh, a, să punem capăt uh, cursei de înarmare pentru arme convenționale în regiune. Uniunea Europeană ar trebui să respecte diferențele religioase în, în Islam, care există de mult timp, dar trebuie să urmărească co- obținerea cooperării politice. Atât Iranul cât și Arabia Saudită au un rol important de jucat în regiune, dar care să nu fie în detrimentul altora fiecare poate uh, fi un partener al Uniunii Europene și contribui la securitatea regiunii în timp ce alții își întrerup relațiile cu aceste țări, noi trebuie să le intensificăm. Mulțumesc, domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Vă propun să fim rezonabili. Arabia Saudită și Iranul șiit uh, nu sunt dispuși să mm, ă, facă eforturi pentru stabilitate în regiune. Problema islamică se leagă acum și de Uniunea Europeană și aș spune că politica Arabiei Saudită, întrucât jihadiștii dispun de rețele internaționale din ce în ce mai performante, arată că Uniunea Europeană trebuie să combată cu actorii locali dacă vrem cu adevărat să combatem Al-Qaeda și ISIS. Asta o să vă confirme serviciile de informații ale statelor membre. Mă întreb așadar, în ce măsură apropierea Europei de Iran uh, pune din nou uh, sub semnul întrebării combaterea jihadismului de vreme ce se vorbește de uh, o înțelegere cu Arabia Saudită. Gracias, señora presidenta. Doamna Besara Pastărecea. Că une Arabia Saudita. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă Mogherini, atât jurnaliștii uh, cât uh, și blogorii au fost victime ale impunității uh, în descrierea unor Uh, acte îngrozitoare și anumitor persecuții uh, făcute de uh, Iran, cât și de Arabia Saudită. Putem vedea ce se întâmplă cu cei care dețin puterea asupra petrolului, ce se întâmplă uh, cu comerțul de arme. Prețul care a scăzut uh, la petrol a creat o situație dificilă pentru Arabia Saudită. Iranul și-a abandonat uh, programul nuclear, acest lucru este foarte important, însă el nu poate constitui o scuză pentru ca noi să ignorăm toate încălcările Iranului în drepturile omului. Iran trebuie așadar să se alinieze convențiilor internaționale. Același lucru este valabil și pentru Arabia Saudită. Trebuie să subliniem drepturile omului și importanța acestora, trebuie să acționăm împreună cu Iranul pentru a vedea în ce măsură putem elimina uh, încălcările la adresa drepturilor omului din Iran. Să nu uităm uh, nici de femeile din Iran care uh, au fost lăsate total pe din afara uh, sistemului și care sunt considerate cetățeni de mâna a doua. E important așadar să luăm măsuri și să se aplice rezoluțiile ONU. Domnul Ruban. de... Mulțumesc, doamnă președinte. Exportatorul principal de petrol a executat 2200 de persoane în ultimii 10 ani. Majoritatea dintre acest, aceste persoane au fost obligate să semneze mărturisiri pe care uneori nici măcar nu le înțelegeau. De când la putere a ajuns regele Salman, numărul execuțiilor nu a făcut decât să crească. De mult timp, dumneavoastră, ați uh, văzut Arabia Saudită ca pe un partener uh, privilegiat uh, pe baza unor contracte fructoase, să spunem așa, pentru Franța, Germania, Regatul Unit. Față de aceste execuții, liniștea Europei a fost asurzitoare mass media de asemenea au fost uh, complice. Regatul Unit a sprijinit Arabia Saudită, astfel încât acesta nu a fost acuzată de încălcări ale drepturilor omului la ONU. Practic, aici se lucrează pentru multinaționale, în timp ce sectarianismul crește în uh, regiune. dar de suferit au victimele. Uh, dăm premiul Zaharov unor militanți uh, saudiți și în același timp închidem ochii la încălcările drepturilor omului. Oare nu ar trebui să facem totuși altceva? Domnul Smith. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, doamnă Mogherini. Am uh, vorbit... Ați vorbit numai o dată de Iran în prezentarea dumneavoastră și ați spus că s-au realizat progrese. Vă felicităm pentru că uh, s-a realizat ceva și există un potențial uriaș de a ne implica în relații cu forțele progresiste din această republică. Vă felicit și vă îndemn, doamnă Mogherini, să continuați eforturile. Am văzut uh, însă că situația din Arabia Saudită se deteriorează. Există o criză bugetară care creează probleme la nivelul politicii domestice din regat, Există și uh, intervenții în, stră, în afara acestei țări, în Yemen în special, care sunt dezastruoase. Regatul Unit a trimis a, vând, a vândut arme în valoare de 2,5 miliarde de euro către Arabia Saudită și iată care sunt consecințele, ele sunt dezastruoase. Și președintele uh, oficiului din Yemen al organizației Salvați Copiii uh, a arătat că acest lucru a dus la mm, tragedii pentru copiii din această țară. Iată, deci, o uh, declarație foarte dureroasă. Și am o întrebare concretă, doamnă Mogherini, o să vă și scriu mâine se discută despre legalitatea uh, legilor noastre cu privire la uh, vânzările de arme, în special către Arabia Saudită, cu atât mai mult cu cât acestea sunt uh, folosite împotriva Yemenului. Nu considerați că aceste vânzări ar trebui să fie puse sub semnul întrebării din punctul de vedere al legalităților? Mulțumesc, domnul Castaldo. Mulțumesc. Toți interlocutorii sunt egali, numai că unii sunt mai egali decât alții. Uh, în această țară uh, există, în special atunci când există foarte multe miliarde de dolari de investit și rezerve uriașe de petrol. Vorbim așadar de uh, o, un, un rol uh, sângeros al războaielor care inflamează regiunea. Și cu toate acestea se menține tăcerea. Uh, cum putem interpreta acest lucru? se poate vorbi despre un sprijin acordat casei regale din Arabia Saudită, despre creșterea uh, prețului la petrol sau uh, vrem să influențăm campania electorală din Statele Unite? determinând uh, unii participanți la această campanie să pună sub semnul întrebării realizările lui Obama cu privire la acordurile nucleare. Noi însă trebuie să uh, Uh, pretindem o intransigență totală împotriva finanțatorilor terorismului. Trebuie să ne susținem propriile principii și valori, valori în special în ce privește pedepsa cu moarte și ar trebui ca statele membre să pună capăt fluxului de înarmare uh, primul importator fiind uh, în 2014 Arabia Saudită. Alminter, situația din Yemen va, sângele vărsat în Yemen va, se va regăsi și pe drapelul Uniunii Europene. Domnul Weidenholzer, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Conflictul între Arabia Saudită și Iran riscă să, intră, să intre într-o fază mai încinsă. Dacă ar exista un conflict armat, întreaga regiune uh, s-ar prăbuși, iar consecințele ar fi îngrizorătoare îngrozitoare și pentru Europa. Nimeni nu-și poate dori așa, acest lucru. Salut faptul că Iranul, după încheierea negocierilor uh, nucle nucleare, a redevenit partea comunității este important uh, în regiune să avem uh, parteneri și nu state eșuate. Toate activitățile care merg în acest sens Um, sunt uh, binevenite, însă uh, toate activitățile care tind să destabilizeze regiunea trebuie condamnate, inclusiv finanțarea Daesh. Stabilitatea însă pe termen lung nu se atinge prin represiune, ci prin democrație și stat de drept. Uh, alegerile din Iran ne vor arăta dacă statul este pe drumul cel bun. Arabia Saudită este însă departe de toate aceste evoluții și ultimele evenimente ne-au dovedit acest lucru. Nu putem noi să decidem în ce direcție o va lua Arabia Saudită, însă putem să punem capăt livrărilor noastre de armament către această țară. Mulțumesc. Urmează domnul Buchner. Mulțumesc trebuie să facă parte din obiectivele politicilor noastre să asigurăm pacea și respectarea drepturilor omului în, în Orientul Mijlociu. Această regiune este esențială și pentru noi în Europa, deoarece din Siria și din această regiune vin la noi cei mai mulți refugiați. În realitate însă drepturile omului, atât în Arabia Saudită cât și în Iran, sunt călcate în picioare și ambele state sunt implicate în uh, războaie, nu numai în uh, Yemen, ci și indirect prin finanțare uh, Arabia Saudită în Siria și în Irak. Asta înseamnă că acum, ca Uniunea Europeană, avem o șansă, o oportunitate, deoarece Arabia Saudită se îndepărtează puțin de Statele Unite și se îndreaptă înspre Europa. Și avem o, avem o situație similară și în Iran, ceea ce înseamnă că acum putem să uh, ne impunem mai ușor uh, și ce trebuie să facem este, în primul rând, să se pune capăt angajamentelor în aceste uh, Uh, războaie, să punem capăt exporturilor de arme și să apărăm drepturile omului. Urmează domnul Boștinaru. President. Doamna vicepreședinte, doamna înalt reprezentant, recenta escaladare a tensiunilor dintre iran și arabia saudită reprezintă o evoluție profund îngrijorătoare care planează asupra unei regiuni și așa marcată de grave crize și riscă să exacerbeze confruntarea dintre suniți și șiiți la nivel regional și global singura posibilitate pentru a ieși din criză este ca ue să și aducă propria sa contribuție la punerea la masa negocierilor a celor două părți. trebuie să prevenim ca procesul de la viena privind siria să fie compromis iar irakul să devină din nou teatru de confruntare între șiiți și suniți. acordul nuclear cu iranul a confirmat dividendele păcii ale negocierilor iar uniunea europeană este îndreptățită să joace pragmatic în relațiile cu cele două părți pentru a preveni escaladarea pe mai departe. mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte acordul nuclear a modificat scenariul din Orientul Mijlociu fără îndoială. Ostilitatea și închiderea americanilor față de Iran în alianța lor cu Arabia Saudită, ani de zile au reprezentat elementul central al politicii din Orientul Mijlociu. În această regiune, pe lângă problema dintre conflictelor dintre Israel și Palestina, rivalitatea dintre Aran și Arabia Saudită, diviziunile între șiiți și suniți vor reprezenta elemente din ce în ce mai determinante. Uniunea Europeană a jucat un rol fundamental în negocierile Uh, nucleare cu Iranul, um, cu doamna înalt reprezentant, doamna Federica Mogherini, care îi mulțumim încă o dată. Acest acord este în momentul de față unul dintre una dintre puținele raze de speranță, dar el trebuie să se constituie numai într-un prim pas, într-un mai amplu dialog cu această țară, cu Iranul, cu dial- în dialog cu, Sir, cu Arabia Saudită, cu Afganistanul, cu Libanul. Europa trebuie să se angajeze în efortul acesta de stabilizare în regiune și pe mai departe pentru a preveni valul de imigrații, valul de migranți care creează dificultăți dificilului și așa proces de pace din Siria. Toate aceste lucruri necesită mai multă Uniune Europeană, mai multă Uniune, dar și mai multă Europa. Mulțumesc, doamna Gomes. Execuția șeicului al Nimr și a încă 46 de persoane a fost o provocare care n-a putut duce la altceva decât la o escalare a tensiunilor uh, din regiune, uh, câtă vreme se purtau negocieri de pace la Viena. Protejarea ambasadei saudite a presupus uh, uh, ca autoritățile iraniene să reacționeze și ele dur. Sancțiunile uh, împotriva Iranului au fost înlăturate din cauza programului nuclear care a fost încheiat acum dar nu trebuie să uităm, doamnă Mogherini, că Iranul încă trebuie criticat atunci când vine vorba de drepturile omului. Însă nu trebuie să pierdem ocazia de a uh, lucra împreună cu Iranul, care este un stat funcțional, pentru a încerca să punem capăt uh, războiului din Siria, precum și organizațiilor teroriste precum Daesh și uh, altele. Arabia Saudită și Qatarul, precum și Turcia, trebuie implicate. Nu putem să pierdem această ocazie. Mulțumesc, doamnă Mosca. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnei înalt reprezentant, pentru că a vorbit despre relațiile dintre Iran și Arabia Saudită, venind pentru acest scop în, acest în acest for. Și uh, aș dori să mă refer la faptul că, ținând seama de faptul că speranța pentru pace uh, rezidă în dialogul între toți actorii implicați și în cooperarea dintre, două, dintre cele două puteri regionale profund implicate în evoluția situației din Siria, trebuie să insistăm pe acest dialog. De asemenea, ă, tensiunile diplomatice dintre cele două state riscă să pună sub semnul întrebării rezultatele deosebite obținute prin acordul cu Iranul și nu trebuie să uităm acest lucru. Apoi, drepturile omului și eforturile constante de abolire a pedepsei cu moartea trebuie îndețite. Ele trebuie să facă parte din acțiunile noastre în discuțiile cu toți partenerii, indiferent de situația în care aceste drepturi sunt uh, supuse riscurilor. Mulțumesc și acum domnul Manichis. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată uh, excelență doamnă uh, Mogherini, stimați colegi um, acțiunile Arabiei Saudite um, și execuția șeicului al Nimr um, poate destabiliza regiunea. Iranul a eșuat în protecția ambasadei Arabiei Saudite. Uh, însă măsurile impuse de Arabia Saudită sunt disproporționate. Însă este posibilă și o altă cale, implementarea acordului nuclear cu Iranul și ridicarea sancțiunilor creează posibilitatea de implicare constructivă a Iranului. Siria este un bun punct de pornire. nu ar trebui să li se permită um, celor din Arabia Saudită să um, deraieze uh, calea începută pentru Siria. Fac apel la toate părțile să dea dovadă de responsabilitate și reținere în acest conflict. Însă pentru pacea în regiune este esențial ca Arabia Saudită să facă mai mult pentru a uh, pune capăt finanțării terorismului uh, Uh, bazat pe, uh, pe vahabism, care a inspirat și atacuri teroriste din ultima vreme. Mulțumesc! Voi acorda trei intervenții la intervențiile spontane, nu pot uh, oferi tuturor pentru că vrem să încheiem înainte de, mediul, de mez, miezul nopții. Domnul Polciac. slova. ocenit... Uh, mulțumesc, doamnă președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Aș dori să mulțumesc doamnei Mogherini pentru eforturile depuse în uh, soluționarea situației. Acestea sunt consecvente și uh, foarte utile. Aș întreba care sunt deciziile luate sâmbătă, care este natura deciziilor acestora, ce se va întâmpla cu opoziția din Arabia Saudită sau ce se va întâmpla cu aceia care sunt fruntea, Simt uh, abandonați de Uniunea Europeană. Eu sper că nu așa se va întâmpla și îi susțin pe aceia care uh, gândesc ca mine. Iar în ce privește dezescaladarea la care se referea doamna Mogherini, sper ca Uniunea Europeană să vină cu o contribuție durabilă, în special pentru că această regiune atât de vulnerabilă. Domnul Can. Doamnă președinte, evenimentele recente din Arabia Saudită și Iran au destabilizat încă și mai mult un uh, Orient mijlociu uh, afectat de uh, conflict. Eu cred că în acest conflict însă Uniunea Europeană ar putea înrăutăți lucrurile. Cred că conflict între suniți și șiiți uh, va avea un impact negativ asupra rezolvării uh, conflictului din Siria și va putea da naștere la conflicte și în alte părți ale lumii. Însă, uh, cred că mai există speranță să facem ceea ce trebuie pentru Orientul Mijlociu. Eu salut ridicarea sancțiunilor pentru că asta va duce la investiții străine care ar putea îmbunătăți viața cetățenilor iranieni. Haideți să continuăm uh, să uh, susținem uh, reformele în Arabia Saudită. Eu m-am bucurat să mă întâlnesc cu aleșii din consiliile regionale din Arabia Saudită. Ei sunt viitorul acestei țări și noi trebuie să îi susținem. Ambele părți trebuie să înțeleagă însă că nu ne putem amesteca în treburile unui stat uh, independent și uh, funcțional. Niciunul dintre aceste state nu trebuie să simte că sunt lăsate în uh, urmă. Domnul Arnett, mulțumesc. În islam există o diferență între suniți și șiiți, o diferență între diferiții uh, șiiți. Uh, exportul anumitor ideologii fără un uh, Um, contra, fără o, o contraputere duce la uh, probleme. ISIS uh, um, urăște tot ce este important pentru noi. Uh, trebuie să îi combatem cu fiecare fibră, uh, an, fi, cu fiecare celulă al noastră. Când uh, liderul laburiștilor vorbește despre faptul că ISIS are anumite puncte forte uh, și nu îl combate nimeni, este revoltător. Uh, cred în uh, steagul uh, britanic. Uh, Corbyn crede în steagul alb. Nu merită să conducă laburiștii. Am să dau cuvântul acum doamnei Mogherini. Thank you. Uh, let me start by... Încep prin a spune că, într-adevăr, Întotdeauna a existat o diviziune între suniți și șiiți, dar de asemenea conflicte și între suniți și suniți. Trebuie să fim uh, conștienți că așa stau lucrurile, iar asta complică situația din regiune. Dați-mi voie să mai împărtășesc uh, cu dumneavoastră uh, încă ceva ce știu prietenii noștri din această regiune și uh, din comunitatea musulmană. Și anume, că această confruntare nu este neapărat religioasă, ci este mai degrabă politică, o confruntare politică care se uh, folosește și de anumite premise religioase pentru propriile scopuri. Suniții și șiiții uh, trăiesc uh, la oaltă bine în multe locuri din lume, inclusiv în Europa, și au trăit așa timp de secole înainte să existe o politizare a diferențelor dintre ei. Așadar, cred uh, eu că rolul nostru ar putea să fie acela de a facilita uh, o investiție inteligentă în ceea ce unii dintre dumneavoastră ați uh, numit uh, arhitectura uh, colectivă a securității din uh, regiune. Eu cred că aceasta ar putea fi calea de urmat pentru a garanta pace și securitate pentru o regiune crucială pentru lume. Exact această lipsă de viziune pentru o arhitectură comună în domeniul securității uh, probabil că uh, amplifică aceste uh, conflicte într-o manieră periculoasă. Cum putem să ajutăm din această perspectivă? Ei bine, până la urmă trebuie să înțelegem că este interesul nostru să facilităm rezolvarea problemei. Unii dintre noastre a spus că n-ar trebui să ne aliem unea sau altea dintre părți. Da, e o idee bună, Trebuie spus că avem uh, relații bune, relații uh, deschise, canale de comunicare deschise, care adesea funcționează atât cu Iranul cât și cu Saudită. Firește, punerea în aplicare a acordului pe care îl avem cu Iranul în legătură cu programul său nuclear deschide uh, posibilități pentru a ne dezvolta relațiile cu această țară. Avem oricum relații cu Iranul și cu Arabia Saudită pe care le putem folosi, având în vedere niște obiective clare pentru noi și partenerii noștri și actorii din regiune, printre care includem diverse aspecte. Mă refer uh, aici și la confruntările uh, bilaterale din acest moment, mă refer la dinamica regiunii și la nevoia de a investi în soluții politice pentru uh, multele crize pe care le avem în această regiune, inclusiv nevoia de a asigura rezistența statelor care sunt uh, expuse la uh, aceste uh, conflicte între secte, așa cum se întâmplă în Irak sau Liban. Să nu uităm nici de evoluțiile de la nivelul intern al acestor state. Firește, discutăm toate aceste elemente când ne întâlnim cu partenerii noștri saudiți sau cu partenerii iranieni. Dați-mi voie să vă spun, dumneavoastră celor care ați menționat problema petrolului, uh, următoarele. Probabil va trebui să vă actualizați uh, opinia în legătură cu acest subiect, pentru că uh, prețul la petrol uh, de astăzi pune lucrurile din, într-o perspectivă cu totul diferită, asta și pentru statele din Golf. Avem clar o agendă politică evidentă, cunoscută, toate lucrurile se află pe masa uh, discuțiilor și suntem de altfel și într-o poziție privilegiată atunci când vorbim cu partenerii din această regiune. Pentru că, din nou, agenda noastră este clară, transparentă, coerentă. Și da, uh, trebuie să recunoaștem, există anumite interese comerciale ale acestor state sau uh, ale altor uh, parteneri, însă Uniunea Europeană nu are așa ceva, prin urmare avem o marjă de manevră pentru un discurs politic. Firește, va trebui să continuăm să investim în relațiile noastre cu uh, Iranul și cu Arabia Saudită și mai întâi uh, de toate cu uh, cetățenii acestor state. Bineînțeles, trebuie să continuăm și munca noastră în ceea ce privește principalele acțiuni de politică externă pe care le întreprindem. Trebuie să respectăm, să asigurăm respectarea dreptului internațional și apoi un aspect prioritar pentru noi uh, în discuțiile cu Iranul, Arabia Saudită, dar și cu alte state din lume, și anume uh, intenția noastră de a aboli uh, unde se poate pedepsa capitală în lume. Aceasta este intenția noastră, practica noastră și experiența pe care o avem. Noi credem uh, că acest act nu este doar uh, inuman, ci și ineficient în lupta cu infracțiunile, chiar și cu terorismul. Dați-mi voie să vă mulțumesc așadar pentru sprijinul uh, arătat Uh, direcției noastre de acțiune din această perspectivă. Eu cred că acest lucru ne va ajuta pe mai departe. Din nou vă mulțumesc pentru uh, contribuția uh, la munca noastră în această regiune care este atât de crucială și atât de aproape nu doar de sufletele noastre, ci și de interesele noastre în ceea ce privește securitatea și stabilitatea. Vă mulțumesc!